Bueno, uh, queridas y queridos colegas, vamos. Dragi colegi, să vedem dacă putem să reușim să-i facem pe cei care nu doresc să uh, facă o explicație de vot, uh, să îi rugăm uh, să-și ducă discuția în afara sălii. Și cu aceasta trecem direct la explicațiile de vot. Avem o serie întreagă. În primul rând, domnul Daniel Hannan. Nu, mă scuzați? Da, își va exp, uh, explica votul la raportul